Și acum votăm primul raport, raportul Mendes de Vigo, în legătură cu decizia de a nu convoca o convenție pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componența Parlamentului European. Vom vota prin apel nominal întreaga decizie. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct de pe ordinea de zi este votul raportului Mendes de Migo privind măsuri tranzitorii privind componența Parlamentului European.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 So we do electronic. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se... S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 6, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 8 și 9 cad. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm întreaga rezoluție cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul punct de pe ordinea de zi este votul a șapte moțiuni de rezoluție privind situația din Kyrgyzstan. We have oral amendment by Mr. Salafranca. Avem un amendament oral din partea domnului Salafranca. Gracias, señor presidente. Se trata de una Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un amendament oral înaintat de colegul meu, domnul Brok, care, din păcate, nu putea fi prezent în această dimineață. E vorba de un amendament la aliniatul 5 și care ar uh, însemna adăugirea după referirea la alegeri, și voi citi în engleză, să întărească democrația, democrația și răspunderea la nivel politic. Asta este tot. Mulțumesc, domnule președinte. Are there any Mulțumesc. Are cineva obiecții? Nu? Atunci vom vota acest amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Un al doilea amendament oral acum, din partea domnului Bartoloții. Vă rog. Președinte, Domnule președinte, este un amendament oral la punctul 13. Cerem comisiei să verifice în situația actuală posibilitatea acordării unui acord umanitar dacă este nevoie. Grazie. Any Mulțumim. Obiecții? Nu sunt. Atunci votăm acest amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm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 which is roll call vote. Those who are for, uh, the, the vote is open. Everybody has voted? So the vote is closed. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 6, uh, vot pe părți. cine prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Într-adevăr, se respinge. Aliniatul 7. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 2 revizuit. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm întreaga moțiune de rezoluție pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări! Următorul punct de pe ordinea de zi este votul rezoluției uh, Comisiei pentru Afaceri uh, Economice și Monetare privind uh, regulamentul privind acceptarea pe categorii a autovehicolelor. Votăm rezoluția. și noi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări! Trecem la raportul Peterle privind comunicarea Comisiei în legătură cu acțiunea împotriva cancerului, parteneriatul european. Votăm moțiunea de rezoluție în întregime. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări domnului raportor Peterle. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Toia privind mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic cu emisiune reduse de carbon. Votăm aliniatul 55, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Rezultatul este că se adoptă 304 de voturi, voturi pentru și 299 împotrivă. Trecem la amendamentul 60 Mă scuzați, spune domnul președinte, aliniatul 61, cine pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm din nou prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm moțiunea de rezoluție în întregime. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări doamnei Toia. Următorul punct de pe ordine de zi este votul raportului domnului Prodi în legătură cu Cartea Albă a Comisiei, adaptarea la schimbărilor climatice către un cadru de acțiune la nivel european. Înainte de a vota, are cuvântul domnul raportor Prodi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, schimbările climatice reprezintă o amenințare reală căreia trebuie să-i facem față, indiferent de impactul său diferențiat pe teritoriile noastre. Deregrarea ecosistemelor va avea consecințe grave asupra economiei și cetățenilor europeni. Deja în trecut, am invocat o diplomație și o justiție în domeniul uh, schimbărilor climatice. Acum trebuie să le construim fiind uniți. Sunt convins că Uniunea Europeană trebuie să aibă în continuare o poziție de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și orice întârziere pe calea unei astfel de acțiuni va face să crească enorm de mult costurile de mediu, sociale și economice. În primul rând, trebuie să recunoaștem rolul esențial al autorităților locale și regionale și necesitatea coordonării împreună cu aceștia a inovării ecologice și economice facilitate de progresele tehnologice. Prin adoptarea cărții albe cerem Comisiei și statelor membre să promoveze parteneriate public-privat pentru a ajuta la finanțarea tuturor inițiativelor legate de planurile de adaptare. Fiecare metru pătrat din teritoriul nostru trebuie să fie apărat pentru um, a se proteja solul, apa, pentru a evita eroziunea și pentru uh, a alimenta rezervele de apă subterane, inclusiv prin folosindu-se uh, apele de suprafață. Va fi nevoie de o abordare sistemică inclusivă a energiilor regenerabile pentru ca adaptarea să fie posibilă. Aș dori în fine să mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au contribuit la succesul acestui acestui raport. Vă mulțumesc tuturor! Grazie, signor Prodi. Mulțumesc, domnule Prodi. Și votăm acum amendamentul 1. Două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la Aliniatul 41. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vom verifica. Punct electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă 305 pentru, 295 împotriva. Trecem acum la aliniatul 67 pentru, împotriva, abțineți. Cred că va trebui să verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis, s-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Trecem acum la aliniatul 68. Pentru, împotriva, abțineri, vom verifica electronic din nou, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Și se adoptă 297 de voturi pentru, 293 împotriva, un rezultat foarte strâns. Acum amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineți. Din nou, va trebui să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu? Încă nu? Votul încă mai este deschis. Acum, văd că a votat toată lumea, deci s-a închis votul. Și mă întreb care vor fi rezultatul. Se adoptă cu o majoritate mai mare decât data trecută. Acum, amendamentul aliniatul 73. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să uh, verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Și acum supunem la vot rezoluția. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și încă o dată, felicitări domnului Prodi. Punctul următor este raportul domnului Cozzolino în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale comunităților, lupta împotriva fraudei. Votăm acum amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Supunem la vot acum rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări domnului Coțolino. Acum votăm uh, raportul domnului Deutsch privind raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2008 Votăm uh, rezoluția în întregime. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum ultimul uh, punct care trebuie votat astăzi. Rezoluția privind atrocitățile comise în provincia Jos din Nigeria. Cred că avem câteva amendamente orale. Mai întâi ale doamnei Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am indicat în timpul dezbaterilor, propun să adăugăm un amendament oral la paragraful numărul 6, care este următorul. Invită autoritățile nigeriene să abroge decizia recentă luată de unii guvernatori ai statelor nigeriene privind executarea condamnaților la moarte pentru a uh, elibera închisorile suprapopulate. Aceasta constituie o violare brutală a drepturilor omului. Cere guvernatorilor să dea dovadă de reținere și să continue să aplice moratoriul de fapt asupra pedepsei cu moartea, reamintește că aplicarea pedepsei cu moartea este contrară angajamentelor Nigeriei luate uh, la nivel internațional. Mulțumesc. Președintele, obiecții? Nu văd obiecții, deci putem vota. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum, domnul Kaczmarek dorește să facă un amendament oral la paragraful 7. Vă rog, domnule Kaczmarek. Domnule uh, președinte, vă mulțumesc foarte mult. Libertatea de expresie, libertatea religioasă ar trebui să fie parte a dialogului dintre Uniunea Europeană și Nigeria în contextul dialogului uh, politic în cadrul uh, acordului de la Cotonou. Obiecții? Nu. Atunci putem vota cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Și acum votăm rezoluția în întregime aici. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Dragi colegi, este 11.30. Avem aproximativ 25 de minute până când vicepreședintele Statelor Unite, domnul uh, Joe Biden, va veni. Așadar, propun să facem uh, explicațiile de vot până la 12 fără 5, dar vă rog să fiți în sală cel târziu la 12 fără 10, ca să putem să îl întâmpinăm cum se cuvine pe vicepreședintele Statelor Unite. Vă mulțumesc!